Stimați colegi, stimate colege, mă bucur foarte mult că pot să-i salut astăzi pe domnul președinte Juncker și pe domnul Fico pentru semnarea de către președinția declarației comune privind prioritățile legislative ale UE pentru 2017. Este pentru prima dată când cele trei instituții au căzut de acord la procedura legislativă pentru anul viitor, care vor fi aceste priorități legislative ale Uniunii. Vom încerca împreună anul viitor să înregistrăm progrese. În caz ideal, ne dorim să aprobăm acest proiect, să avem un acord între cele trei instituții. A fost destul de greu să ajungem la acest acord între cele trei instituții, dar toată lumea a fost dispusă la compromis. Parlamentul European a luptat puternic și pentru uh, subiectul legat de uh, muncitorii detașați, migrația și toate prioritățile care trebuiau să fie preluate. Până la urmă, cel puțin în text am reușit să ancorăm faptul că trebuie să se facă neapărat progrese pe toate aceste subiecte. Vreau să subliniez faptul că aceste progrese trebuie să fie concrete și să nu rămână toate la nivel declarativ mai ales în ceea ce privește lupta împotriva fraudei TVA și îmbunătățirea directivei privind lucrătorii detașați. Acestea sunt niște puncte de interes care vizează cetățenii noștri. Permiteți-mi acum să spun câteva uh, câteva lucruri care țin de această declarație. Nu înseamnă că Drepturile Parlamentului European în ceea ce privește procedura legislativă sunt pierdute Parlamentul European sau că sunt depășite și că nu există un uh, control democratic făcut prin intermediul Parlamentului nostru. Nu înseamnă acest lucru. Lucrurile care nu apar în această declarație, proiectele de acolo, nu înseamnă că nu vor fi continuate, din potrivă foarte multă muncă în, pe actele legislative este în desfășurare și va fi continuată și, bineînțeles, cu un control echitabil. Scopul acestei declarații interinstituționale pentru o mai bună legiferare e tocmai ca procedura legislativă să fie mai transparentă și mai eficientă mai eficientă. Scopul acestei declarații este să se ajungă la un acord unde ne dorim neapărat să avem rezultate concrete și ceea ce putem face în mod realist în perioada viitoare și e lucrul pe care îl așteaptă cetățenii europeni de la Uniunea Europeană, niște rezultate concrete. Să facem eforturi astfel încât viața cetățenilor să se îmbunătățească. De aceea, cei trei președinți ai instituțiilor semnează această declarație, domnul Fico, domnul Juncker și eu. De aceea semnăm împreună această declarație comună. Doamnelor și domnilor, ne-am decis pentru o ordine de zi care dacă această declarație este semnată astăzi, într-adevăr e o listă, o ordine de zi cu prioritățile pe care le vom trata. Facem un uriaș pas înainte. Și este pentru prima oară când e acceptat acest act și în Consiliu. Așa că trebuie să facem ca această declarație să devină realitate. Noi, Parlamentul, ne dorim să fie continuată și munca în comun a celor trei instituții, Comisia, Consiliul și Parlamentul. Și ne dorim să avem o colaborare constructivă cu următoarele președinții ale Consiliului. Și sperăm că lucrurile vor merge la fel de bine ca și cu președinția slovacă în ultimele șase luni. Ce ne bucură foarte mult, ne bucură faptul că au fost uh, prezenți foarte mulți colegi care au discutat timp de luni întregi, au discutat despre cât de importantă este această declarație. Și acum acești colegi care au fost atât de prezenți, oriunde s-ar afla ei acum, le doresc toate cele bune. Mulțumesc! Das Wort hat jetzt der Präsident. Și are acum cuvântul președintele Consiliului, domnule Fico.